problem. Bună ziua. Haideți să începem lucrările ședinței noastre. Avem numai un singur punct pe ordinea de zi, este vorba despre programul Uniunii de sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și auditului pentru perioada 2014-2020. Este primul schimb de păreri și dau imediat cuvântul domnului raportor, domnul Stolojan. Thank you, uh, Mr. Uh, president. Mulțumesc, domnule președinte. Ok. Oh, thank you. I will start uh, first. În primul rând, uh, vreau să vă vorbesc despre conținutul programului. Comisia a propus acest program de 58 de milioane de euro pentru trei uh, organizații din afara sferei private. Fundația IFRS, 32,2 milioane de euro, PIOB, 2,3 milioane și EFRAG, 23,5 milioane. Primele două organizații trebuie să supravegheze, din punct de vedere al interesului public, procesul de crearea unor standarde de raportare financiară internaționale și standarde internaționale pentru auditori. Aceste două organizații strâng fonduri pentru finanțarea activității Uh, autorităților de ce stabilesc standarde internaționale. Cea de-a treia uh, organizație, EFRAG, are două roluri. De a oferi Comisiei avize cu privire la uh, la sprijinirea unui standard da, cu privire la um, respectarea legislației europene de către standardele contabile sau uh, oferă um, informații cu privire la, la proiectele de standarde de contabilitate uh, contabile. Acesta este rolul principal al organizației. organizației. De ce trebuie să cofinanțeze Uniunea Europeană aceste organizații? Plațele, piețele de capital mondiale au nevoie de reguli contabile și de audit uh, armonizate la nivel mondial. Acest lucru este important și pentru piața integrată a serviciilor financiare în Uniunea Europeană. Grupul uh, G20 a cerut o convergență a standardelor contabile. Crizele de pe piață, criza de pe piața financiară pune această chestiune a standardelor contabile și de audit uh, um, ca subiect prioritar pe ordinea de zi a discuțiilor. Uniunea Europeană are nevoie de mai multă influență în procesul de elaborare a standardelor la nivel internațional pentru a-și face auzit glasul uh, în acest sens. Standardele contabile și de audit internaționale trebuie să fie elaborate în cadrul unui proces transparent uh, și care poate fi tras la răspundere. Toate autoritățile care stabilesc standarde contabile și de audit și uh, autoritățile care reprezintă uh, Europa trebuie să aibă suficient, uh, suficiență experiență și uh, capacitatea de a produce standarde de calitate și de a-și aduce contribuția la aceste standarde contabile pe o temelie solidă pentru a putea să-și uh, desfășoare misiunea în interesul public pe termen lung. Angajamentele asunate în cadrul primului program pe perioada 2009-2013. Cele mai importante angajamente, aplicarea reformei guvernanței la nivelul uh, organizației pentru a promova încrederea acționarilor în uh, calitatea standardelor și uh, încrederea în faptul că aceste standarde sunt elaborate într-un mod care se ține cont de interesele opiniei publice, în mod independent și uh, uh, dezbărate de orice interese ascunse. Documentul de lucru al Comisiei, evaluarea ante în ceea ce privește uh, stabilirea unui program al UE pentru activități specifice în domeniul raportării financiare și auditului, prezentă, prezintă rezultatele uh, reformelor cu privire la guvernanță. Chestiuni în discuție, chestiunile în discuție sunt următoarele. În primul rând, uh, procesul uh, de aprobare. S-a solicitat comisiei să desfășoare o anchetă independentă în ceea ce privește eficiența standardelor contabile proceselor de aprobare a standardelor contabile pentru a se asigura că există consecvențe între uh, IFRS și solicitările juridice ale Uniunii Europene. s-a constatat uh, lipsă de consecvențe în ceea ce privește cerința unei, unei contabilități prudente din partea companiilor în conformitate cu legislația din domeniu și uh, prioritizarea neutralității în conformitate cu IFRS, prudența a fost înlocuită cu neutralitatea ca principiu călăuzitor în contabilitate. E nevoie de contabilitate prudentă pentru a uh, se recunoaște profesorilor, profiturilor nerealiz, nerealizate și distribuția capitalurilor, precum și oferirea de informații necesare pentru a fi trasă la socoteală nivelul uh, de gestiune procesul de aprobare prin uh, EFRAG și, uh, și Comitetul Reglementativ se consideră că a eșuat. Problem, uh, părerea Comisiei cu privire la EFRAG și ESAB este următoarea. Nu am structură de monitorizare, garantează interesul public reprezentat la uh, nivelul EFRAG și IASB. Dar am discutat și cu reprezentanții și cu mm, reprezentanții fundației IFRS, care sunt de altă părere. spre, spre deosebire de informațiile primite de la acest grup de investitori. Înlocuirea prudenței cu neutralitatea se pare că este are loc într-un cadru conceptual, nu este un document obligatoriu, iar procesul este încă în derulare. Deci, se discută în continuare această chestiune. Cât de mult poate influența Uniunea Europeană standardizarea contabilă la nivel internațional? IASB, care stabilește standardele, capătă un, cap- un caracter din ce în ce mai internațional și se discută la ora actuală despre capacitatea Uniunii Europene de a influența acest proces de, de creare a standardelor contabile și de audit. O altă chestiune se referă la evaluarea regulamentului privind standardele contabile internaționale, IAS. Din discuțiile cu reprezentanții Comisiei am aflat că această evaluare a regulamentului IAS va demara în câteva luni, iar constatările vor fi, eh, vor fi primite la anul viitor. Deci, eh, nu putem să ținem cont la ora aceasta, nu putem să, să anticipăm consecințele asupra programului eh, provenite de pe urma acestei evaluări. Unele aspecte care țin de propunerea de regulament propriu-zisă. Uh, prevederi financiare. Pachetul financiar este de 58 de milioane de euro. Bineînțeles, această sumă este în rezervă până va fi uh, până va respecta CFM-ul pe 2013-2020. Nu știm deocamdată care va fi cadrul financiar multianual uh, rezultat după negocierile dintre Parlamentul European și Consiliu. Aplicarea programului. Articolul 7 din propunere. Din propunerea de regulament. Ne dorim ca programul de lucru anual adoptat de comisie să se întemeieze pe analiza programului de lucru anterior. Evaluarea. Comisia propune un raport de evaluare publicat nu mai târziu de uh, șase luni înainte de sfârșitul acestui program, deci 2014. Suntem de părere că Până la finele 2014, Comisia trebuie să trimită Consiliului și Parlamentului un raport privind schimbările necesare ca urmare a evaluării uh, regulamentului IAS. Propunem în egală măsură ca până la sfârșitul lunii noiembrie 2013, dat fiind informațiile uh, primite de la Comisia Europeană. E vorba de numirea lui Filip Maestad ca consilier special numit de comisarul Barnier pentru promovarea standardelor contabile de înaltă calitate. Se pare că acest consilier special este însărcinat cu prezentarea unor recomandări finale despre modul în care se poate îmbunătăți acest proces comisarului Barnier și eh, ministrilor de finanțe la Consiliul Ecofin din noiembrie 2013. Bineînțeles, eh, ne așteptăm din partea Comisiei să trimită un raport Consiliului și Parlamentului European în ceea ce privește acțiunile necesare uh, pentru a atinge obiectivele ce vor decurge din această recomandare. Se va discuta și propunerea ca Comisia să publice un raport și la jumătatea parcursului, la jumătatea acestui program. Cam atât și acum uh, Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări, comentarii. Încă un lucru, dacă îmi permiteți, aș dori să subliniez. Se discută foarte mult, am uh, citit uh, despre aceste dezbate și avem o propunere de regulament care reprezintă un program de cofinanțare a trei organizații non-profit. Aceste dezbateri sunt importante, desigur. Pe de altă parte, ar trebui să să vedem dacă putem folosi acest program pentru a atinge obiectivele noastre care ar fi rezultatul acestor dezbateri, fiindcă nu va fi prea ușor, cel puțin din câte îmi dau eu seama, să facem distinție între aceste două chestiuni. E vorba despre chestiuni de ordin teoretic, dezbateri fără o poziție clară din, din, part, din vreo parte sau cealaltă și uh, acest regulament uh, care este un regulament de cofinanțare. Vă mulțumesc. Muchas gracias, Teodor, în nombre de los socialistas. Mulțumesc, Teodor. Are acum cuvântul domnul Alcadraui zal te beginnen natuurlijk de rapporteur willen danken voor zijn uitgebreide in. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru introducerea foarte detaliată. Cred că vom putea lucra foarte bine la acest dosar. Este vorba despre sprijinul a trei organizații care joacă un rol foarte important în funcționarea pieței interne a Uniunii Europene și joacă un rol important la nivel mondial, într-adevăr. Este vorba despre extinderea programului existent de cofinanțare. În acest context este, bineînțeles, firesc ca Uniunea Europeană și mai ales, mai ales Comisia să încerce să sprijine uh, munca acestor organizații. Bineînțeles, pentru că vrem și noi să avem o influență. Iar în, așa, în acest mod avem și noi posibilitatea de a ne exprima poziția. În plus, Cred că finanțarea este necesară pentru interesul general. Pentru că altfel ar putea interveni actori, alți actori, actori privați care ar um, elabora aceste standarde și nu cred că rezultatul ar, ar fi cel mai bun. Aș avea câteva observații însă. Cred că noi, cei de la Parlament, putem solicita unele lucruri și deschide dezbaterea pentru a atrage atenția asupra unor aspecte. Dacă contribuim la finanțarea acestor organizații și vreau să facem asta, trebuie să știm ce fac, ce ar putea face mai bine decât uh, se face astăzi. Criza în care ne aflăm arată cât de importantă este raportarea uh, financiară și cât de important este limbajul folosit în uh, această raportare financiară. Trebuie să fie clar și inteligibil pentru toată lumea. Iar uh, noi trebuie să ne punem întrebarea dacă standardele contabile nu sunt prea complexe pare să fie nevoie să citești 4.000 de pagini ca să știi cum să faci un astfel de raport. Poate asta ar trebui să ne ridice unele întrebări. Nu poate fi vorba de transparență dacă număr foarte mic de oameni înțeleg despre ce este vorba. IFRS uh, va fi sprijinit de comisie, dar și de către întreprinderile sprijinite, de, de către întreprinderile afectate. Bineînțeles că ei au expertiză în acest domeniu și cunoștințe, dar trebuie să avem o garanție a independenței pentru acest, uh, pentru acest for și pentru astfel de organizații. Aceste lucruri așadar trebuie să fie discutate. În ceea ce privește uh, conturile publice, există o entitate specială pentru asta, pentru sectorul privat, pentru sectorul public. În ceea ce privește sectorul public, se pune întrebarea dacă ar trebui să se aplice aceleași criterii ca la uh, conturile private, la contabilitatea privată. Deci uh, trebuie să um, nu uităm toate aceste lucruri, să, uh, să luăm în considerare toate aceste aspecte. Important însă este ca aceste organizații să funcționeze bine, este un lucru pozitiv ca noi să le sprijinim, însă trebuie să ne asigurăm că lucrează în mod adecvat și trebuie să ne asigurăm că există transparență și să abordăm și problema conflictelor de interes. Mulțumim, domnule El Cadraui. Domnul Clint, mulțumesc. Nu pot decât să repet ceea ce s-a spus deja și anume că pentru funcționarea pieței unice este esențial să avem standarde unitare contabile. Și Uniunea Europeană a fost uh, prima jurisdicție care în 2005 a adoptat a introdus uh, ob, ca obligatorii standardele contabile internaționale pentru uh, companiile listate la bursă. Atunci uh, IASB era cel care crea standardele la Londra și era, exista o mare influență americană, anglosaxonă. Noi eram în minoritate atunci acolo. Între timp, imaginea s-a schimbat oarecum, influența americană a scăzut, așa percep eu lucrurile, și influența europeană a crescut oarecum. Însă, în același timp, uh, situația nu este atât de echilibrată cum ar trebui pentru că Statele Unite, ca și până acum, nu sunt dispuse să, um, să schimbe uh, standardul. În Statele Unite, în continuare, este valabil uh, standardul uh, de acolo. la finalul lui 2004, Alexander Schaub mi-a spus că este o problemă de câteva luni Uh, și atunci uh, și în Statele Unite și în Europa vor exista același standard. 9 ani mai târziu a rămas tot o dorință și cred că tot o dorință va rămâne pentru foarte mult timp. Deci avem interesul să ne consolidăm poziția în IASB și să ne asigurăm că și toate celelalte jurisdicții care au decis să introducă acest standard uh, să ne urmeze. Eu aș vrea ca uh, acest uh, standard IASF să devină standard uh, internațional, nu să fie văzut ca un standard european. Dar trebuie să înțelegem că state precum China, India, Japonia, Mexic, care vor să introducă aceste standarde sau sunt pe cale să le introducă, că și aceste țări vor să aibă un cuvânt de spus. Deci, uh, abordarea de a ne angaja și din punct de vedere financiar mi se pare corectă. După cum s-a spus, nu suntem singurii nu am înțeles foarte bine din raport, dar pe mine m-ar, înțele- m-ar interesa care este bugetul total al acestor organizații și cât, care este uh, proporția finanțată de către noi și cum se vor uh, modifica lucrurile din punct de vedere al procentelor și cum s-au modificat în trecut. Uh, suntem pe cale să avem o, o pondere mai mare sau nu din punct de vedere financiar. Apoi, uh, este de înțeles, evoluția a fost istorică, dar trebuie totuși să spun, numărul instituțiilor care se ocupă de acest subiect este înfricoșător. Mă uit la câte fundații și organizații există și, sincer, mă ia cu amețeli. Trebuie să citești de două ori, de trei ori, ca să înțelegi despre ce este vorba. Și eu mă întreb dacă nu putem să uh, Um, avem o abordare de a porni de la zero și să ne gândim cum am vrea să organizăm lucrurile dacă astăzi ar fi să începem de la zero. Și poate că ne-am descurcat cu jumătate din organizațiile pe care le avem. Și asta n-ar fi neapărat o evoluție negativă. Dar, bineînțeles, după cum am spus, evoluția a fost una istorică, nu se vor putea corecta lucrurile peste noapte, dar cu siguranță poate fi ceva la care am putea să ne gândim. Pentru mine, de asemenea, este decisiv rolul uh, viitor al EFRAG și al um, PIOB. Fundația mm, e foarte clar și IASB rolul mi e foarte clar. EFRAG este cum ar fi forul de consultare pentru comisie și așa și trebuie să rămână Însă la PIOB se pune întrebarea cum ar urma să evolueze lucrurile. Noi la directiva referitoare la audit, care urmează să fie votată în uh, iulie, s-a votat deja la Econ, s-a votat deja la ITRE, urmează să se voteze la juri. E bine, aici se va arăta cum este văzut acest sistem și cum, cum trebuie să fie organizat acest nou sistem uh, Uh, în domeniul auditului. Și ne întrebă, și cu, în ceea ce privește finanțarea POB, uh, uh, ar trebui să ne gândim, poate ar trebui să așteptăm să vedem rezultatele. Poate că se va uh, alătura și ESMA uh, și poate că uh, competențele ei va fi în dauna POB. Un lucru este însă clar, trebuie să avem standarde contabile uniforme în Europa și ne dăm silința să avem asta, însă, de facto, ele nu sunt întotdeauna asigurate. Vă dau un exemplu. Evaluarea obligațiunilor de stat al unui stat periferic, să-i spunem așa, care este în dificultăți și obligațiunile sale în trei bănci diferite, în țări uh, diferite. E bine, evaluarea acestora este, a fost complet diferite. Odată i s-au dat 22% din valoarea nominală, într-un alt caz a fost evaluată cu 55% din valoarea nominală. În același moment, aceeași obligațiune de către, de fapt, aceeași companie de uh, audit, dar în uh, trei țări uh, diferite parte din același concern, în țara A au spus în loc de 100 scrii 22, la, 2 la, 22 în, în bilanț și într-altă țară s-a spus 55 în loc de 100 în bilanț. Iar diferența este fenomenală. Este practic, unul este dublul celuilalt. Vedem că mai avem treabă de făcut și vedem și cât de important este uh, ca cei care îi supraveghează pe auditori să, um, să fie um, abordați în mod, în mod adecvat. Mai avem câteva decizii de luat în acest sens. Apoi, în ceea ce privește revizuirea regulamentului IAS, a fost promisă de către comisarul Barnier în martie anului trecut. Au trecut deja 12 luni. Trebuie să ne asigurăm că vom avea această revizuire. Acum avem tratatul de la Lisabona și noi reglementări și trebuie să ne asigurăm că ne adaptăm la uh, noul tratat în modul în care tratăm acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Gigold acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori numai să fac numai câteva observații inițiale. În primul rând, mulțumesc pentru informații, pentru că mi se pare că uh, principalele puncte au fost abordate de către raportor și de către colegi. Cred că acest raport este atât de interesant pentru că ne dă posibilitatea să discutăm, să dezbatem, cum a spus și Wolf, pentru că nu este o dezbatere nouă, ne dă ocazia să discutăm cum ce relație este între uh, Uniunea Europeană și instituții globale care stabilesc standarde? Este foarte clar că avem un interes să avem standarde globale și în multe domenii uh, avem, suntem interesați să avem standarde comparabile. Deci sunt de acord cu Wolf și cu toți ceilalți care au spus că Există o valoare în sine în asta și chiar dacă, dacă structurile au apărut în mod istoric și nu există neapărat o consecvență, o coerență în modul în care creăm instituții globale pentru standarde globale, avem totuși un interes să le construim. Și vedem asta în foarte multe domenii. Uneori uh, este vorba de un regim sub Națiunile Unite, altele sunt uh, sub uh, comitetul de la Basel, altele în alte structuri. Și IOSCO are um, o altă istorie, să spunem așa, noi avem un alt sistem cu IASB și așa mai departe. Cred că nu vom putea schimba acest lucru de pe o zi pe alta. Și cu siguranță nu vom putea să aplicăm unei structuri globale un set uh, uniform uh, de standarde cum le elaborăm noi pentru uh, pentru instituțiile europene. În Europa valorile sunt foarte clare, transparență um, și așa mai departe, toate principiile unui stat de drept. Dar asta nu există la nivel uh, global pentru că nu avem un stat global. Deci nu vom putea să inventăm de la zero un stat global. Cu toate că obiectivul nostru teoretic este să ne îndreptăm în această, în această direcție și ca Europa să contribuie la evoluție, la dezvoltarea unor instituții care să respecte aceste standarde care, într-o mare parte, fac parte din drepturile omului, așa cum au fost ele definite la nivel global. Am să mă concentrez acum pe IASB. Dacă ne uităm la acest caz, IASB uh, produce bunuri uh, publice globale, nu este ceva privat, pentru că standardele contabile sunt reguli uh, globale și sunt bunuri publice globale. Am, avut, am făcut o vizită la ISB în decembrie cu colegul Ole Schmidt și cu secretariatul și a fost foarte interesant. Am fost primiți uh, cu foarte multă ospitalitate, însă va fi, a fost o delegație pe care nu o voi uita niciodată, pentru că ne-am întâlnit cu uh, Consiliul Global al IASB a fost un schimb de opinii foarte respectabil, însă, pe de altă parte, mi s-a, mi s-a părut foarte interesant ce fel de, câtă autoîncredere exista pentru acest tip de structură față de o structură de tip european. Și diferiții membri care își reprezentau mai, relativ uh, țara sau uh, un echilibru uh, geografic, mi s-a părut interesant cum au fost aleși. Noi, ca europeni, ar trebui să ne întrebăm față de cine sunt responsabili cei care reprezintă regiunile europene. Nu mă aștept ca reprezentantul chinez să fie ales în mod democratic. Bine, totuși vrem să cooperăm la nivel global. Nu putem să cerăm democrație pentru toți, dar în ceea ce privește reprezentanții europeni, putem să ne întrebăm de ce cel care reprezintă Germania vine de la Deutsche Bank. Nu pentru că, prin definiție, eu aș crede că cineva de la Deutsche Bank nu este competent pentru acest post, dar o țară europeană ar trebui să fie uh, reprezentată în urma unei selecții deschise, transparente, democratice. Apoi, interesant, mi s-a părut modul în care își duc deliberările. Standardele de transparență mi s-au părut rezonabile. Dacă se propune un standard, se pune acest lucru pe site-ul internet, toată lumea poate comenta, uh, este foarte clar cine face ce comentariu și până la urmă este foarte clară decizia acelei instituții. Bun, dar ce mi s-a părut interesant a fost că în ceea ce privește transparența, toată lumea este egală. Dacă un singur uh, contabil în insulele Cook are o opinie, are exact aceeași relevanță cu, uh, de, cu o decizie a Parlamentului European. Și ponderea este exact aceeași. Chiar dacă un parlament internațional, cum este al nostru, a solicitat raportare de la țară la țară, nu am primit uh, un răspuns decât trei ani mai târziu, când domnul Hogefoss uh, a, a, preluat funcția și a fost prezent aici. De, asta este ă, aspectul de cine este tratat cum. Apoi, transparența în ceea ce privește bugetul. Europa plătește mult, ni se cere să plătim din nou mult și cred că și Wolf Klint s-a referit la asta, cât plătesc ceilalți și este oare proporționat? Apoi, suma este plătită în, propor- în, în proporție cu influența pe care o avem. Și apoi cine plătește? Și am înțeles în timpul vizitei că firmele de contabilitate plătesc destul de mult din uh, cele, cele patru, cele mai mari uh, firme de contabilitate plătesc uh, mult pentru acest uh, for și ar vrea să știu ce primesc ei pentru banii lor. Cred că, în principiu, trebuie să avem o, o viziune pozitivă a acestor instituții, pentru că dorim ca ele să existe la nivel global, însă trebuie să punem întrebări referitoare sau care sunt în strictă legătură cu valorile noastre. Responsabilitate uh, democratică, transparență și așa mai departe. Dacă dăm toți acești bani, ce primim în schimb? Pentru mine nu este suficient un um, for consultativ uh, din care poate să facă parte domnul Barnier din când în când, pentru care am un foarte mare respect, dar în mod normal, dacă tot plătim, ar trebui să ne așteptăm uh, ca măcar reprezentanții Europei să fie aleși pe conform principiilor noastre. Ar trebui să discutăm așadar cu aceste instituții standarde referitoare la modul în care dorim ca principiile și valorile europene uh, pot, uh, pot uh, duce la uh, producerea acestor bunuri publice. Pentru că oamenii în Europa au luptat din greu pentru aceste valori și când mergem la nivel global, vrem ca cel puțin corespunzător cu contribuția noastră să ni se răspundă cu aceste valori. Este ceva ce mi-aș dori să discutăm în audiere, aici ar trebui să avem discuții deschise cu organizațiile afectate, să discutăm uh, cu aceste organizații schimbări care ar corespunde acestor valori. Mă opresc aici, aștept cu nerăbdare raportul dumneavoastră, uh, foarte fascinant. Domnule Stolojan, să știți că vă admir. Este un rol uh, fascinant pe care îl aveți de a crea instituții mai democratice la nivel global. Mulțumim, domnule Giegold. Acum, în numele ECR, domnul Strecek. Interesting and fascinating. Interesant și fascinant, aș spune eu. Interesant și fascinant a fost și discursul domnului Gigold. Domnul Kemal mi-a cerut să vorbesc în numele său. El este raportor din umbră din partea ECR. Așa că, în măsura putinței mele, o să citesc în engleză. În anul trecut, spune domnul Kamal, eu am uh, ținut legătura cu o serie de investitori care mi-au transmis îngrijorările lor cu privire la proiectul în curs de creare a unui set de standarde internaționale de raportare financiară. Eu împărtășesc uh, îngrijorările acestora pentru că um, se pare că încercarea de a converge către un sistem comun a dus la confuzie. În SUA, încă din 1933, de când au fost introduse standardele contabile armonizate ca reacție la Marea recesiune, aceste standarde au servit unui scop mai uh, limitat, adică oferirea de informații cu privire la activitatea unor companii pentru piețe. În Europa, tradiția noastră contabilă este mai îndelungată și ea a jucat un rol mai important în, într-o mai bună gestionare și mai bună guvernanță. Conturile pot fi um, validate de auditori și astfel ne asigurăm că interesele consumatorilor și ale pieței sunt uh, protejate. În uh, ultimii ani, Proiectul internațional de convergență în materie de standarde, coordonat de IASB, a dus, bineînțeles, la compromisuri. Abordarea europeană a fost diluată și se pare că până acum standardele internaționale create și introduse începând cu 2002 din Uniunea Europeană au fost uh, greșite standardele IFRS pot fi uh, aprobate doar dacă ele respectă cerințele dreptului companiilor din UE. Eu cred că ar trebui să fim uh, puțin mai precauți, deci. Modelul american se bazează pe măsurarea activelor și pasivilor la un moment dat în timp. Putem să optăm pentru acest model dacă dorim, dar dacă vrem să credem că ar trebui ca ele să ne permită să facem mai mult, să verificăm uh, care este starea unei companii pentru a proteja interesele clienților, interesele celorlalți de pe piață, ar, trebui să continuăm cu convergența. Eu sunt pentru convergența internațională a standardelor de contabilitate. Cu toate acestea, nu pot să mă alătur acestui proiect dacă uh, rezultatul duce la standarde proaste care nu reflectă starea reală a finanțelor unei companii, așa după cum cere dreptul comunitar. Asta spune domnul Kamal. Mulțumesc. Președintele, mulțumim și noi foarte mult, domnule Strecec. Nu știu dacă reprezentantul comisiei dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, doamn, domnule președinte. Am uh, auzit aici că există câteva temeri fundamentale. S-au pus câteva întrebări uh, care trebuie discutate în lunile ce vin. S-a menționat evaluarea promisă de domnul Barnier, care va fi uh, demarată curând. Noi, la Direcția Generală pentru Piață, am lansat deja o cerere de oferte pentru a comanda un studiu și sperăm ca până în 2014 să-l avem. În paralel, dumneavoastră ați și uh, vorbit despre sarcina care i-a fost încredințată domnului Filip Meistat de către domnul Barnier. După dezbaterea din uh, Ecofin din noiembrie anul trecut, ministrii uh, s-au întrebat care ar fi modul în care s-ar putea contribui eficace la procesul de normalizare, de standardizare internațională. Sigur, există EFRAG-ul, care este grupul consultativ al uh, Comisiei, există ESMA, mai sunt și altele. Cum ne putem coordona astfel încât uh, vederile noastre să fie transmise către IASB? Domnul Maistat a început deja activitatea sa și uh, în noiembrie Așteptăm uh, primele recomandări. Sperăm să primim răspunsuri la toate aceste întrebări importante. S-a pomenit aici și uh, prudența. Prudența și neutralitatea. Acestea sunt concepte care apar în uh, cadrul conceptual al IASB, un cadru important și care este actualmente în curs de revizuire. IASB-ul a început uh, un proces de reexaminare a cadrului său. Iată deci uh, ce urmează să se întâmplă. Sunt destul de multe demersuri în curs. Sigur că ideal ar fi să facem totul în ordine și să așteptăm întâi răspunsurile. Problema este însă că programul actual de finanțare uh, se uh, apropie de scadență în 2013, iar dacă noi vrem să ne păstrăm influența pe care o avem deja, noi, uh, Comisia, considerăm că ar trebui să prelungim finanțarea, cel puțin în IASB, în acel Consiliu de Monitorizare în care, da, participă și domnul Barnier. Este esențial să contribuim și la mm, finanțarea fundației IFRS. Pentru că ați uh, pus la îndoială numirea membrilor în IASB, vă asigur că acestea sunt uh, nominalizări făcute pe baza unor criterii echilibrate, luăm în calcul naționalitatea, dar și pregătirea, expertiza persoanelor respective. Noi nu uh, numim doar oameni ce reprezintă industria, ci vrem să numim oameni din toate sectoarele interesate aceștia supervizează lucrările IASB. Tocmai de aceea noi considerăm că e important să ne păstrăm uh, locul și influența în uh, Consiliul uh, de Monitorizare. Sigur că întotdeauna la orice organizație se poate face îmbunătățire și aici se poate face același lucru, dar dacă mă uit în urmă, pot să spun că în acești ultimi 10 ani IASB-ul a făcut uh, progrese enorme. A crescut de la o mică organizație foarte anglosaxonă, cum era la început, și s-a transformat într-o organizație mult mai mare, mai transparentă. Iată care este contextul în care Comisia și-a prezentat propunerea. Mă uit pe notițe să văd ce am omis. S-a vorbit despre procesul de endorsement, de aprobare a standardelor. Există niște criterii și acestea vor fi discutate după ce vom primi concluziile studiului pe care îl vom comanda și după ce vom primi și recomandările domnului Maistad. Cam atât. Președintele, mulțumim foarte mult reprezentantei Comisiei. Acum o să-i dăm cuvântul meu domnului Gigold. Foarte interesant, vă rog să-i transmiteți cele mai bune urări domnului Maistat. Întotdeauna mi-a făcut o impresie foarte bună când am avut schimburi de opinii cu domnia sa și mi s-a părut că uh, este foarte bine intenționat, încearcă să remedieze problemele de transparență la IASB. Dacă se luptă pentru transparență la IASB atât de mult, cu atâta entuziasmul cât s-a luptat și în cadrul poziției anterioară, m-aș bucura foarte mult. I-aș uh, plăti o bere. Deci uh, mă Mă bucur că putem uh, să contăm pe domnia sa. Aș vrea să avem o discuție constructivă și uh, toate chestiunile ce țin de responsabilitate democratică și de transparență cu privire la buget și la influență fac parte din mandatul domniei sale. Dacă organizația e anglosaxonă sau nu, nu mă îngrijorează foarte tare Problema mea este că această instituție produce standarde europene și de obicei știu că organizațiile anglosaxone sunt la fel de democratice ca și cele europene, deci nu asta mă îngrijorează. IASB-ul, eu cred că este în structurile sale o organizație care este uh, la fel de democratică sau nedemocratică precum uh, organizațiile din Germania, Cehia sau altele. Știu însă că sunt recrutați membri în organele decizionale, dar nu sunt aleși. Noi vorbim aici de organizație care produce bunuri publice. Pentru organizație privată am putea accepta acest model, dar pentru o organizație care ar trebui să răspundă pentru că produce bunuri publice, nu mi se pare în regulă. Deci aș vrea să aflu mai multe despre cum sunt numiți membrii. Mulțumim, domnule Stolojan, doriți să faceți observații? Yes, thank you, Mr. Da, da, mulțumesc, domnule președinte. Eu eram uh, sigur că o să aud observații foarte interesante aici cu privire la raportul meu. Mie mi-a luat foarte mult timp uh, mai întâi să înțeleg ce să fac cu acest raport. Problema este că raportul trebuie făcut și că aici s-au ridicat mai multe chestiuni în discuție. Sunt complet de acord cu dumneavoastră, însă timpul pe care le avem pentru a da răspunsuri la aceste întrebări um, este, um, din păcate, un uh, timp uh, mult prea lung. Nu avem uh, vreme să stăm să răspundem pentru că raportul trebuie să fie gata mai repede. Domnule Clinț, ați vorbit despre organismul de supraveghere. E avem și o Federație Internațională a Contabililor care supraveghează și ea. Pe lângă acestea mai sunt și alte organisme de stabilire a standardelor de audit. Dumneavoastră ați întrebat dacă ar trebui să continuăm finanțarea sau să extindem finanțarea pentru aceste organizații. Eu cred că ar trebui să continuăm să le finanțăm, pentru că sumele, practic, sunt foarte mici. 2,3 milioane timp de șapte ani. Comisia Europeană este un uh, organism finanțator al grupului de monitorizare plus doi din cei zece membri din PIOB ne aparțin. Așadar, eu cred că ar trebui să um, păstrăm acolo niște oameni în aceste organizații, să ne păstrăm influența pe care o avem acolo. Noi uh, cofinanțăm 22% din bugetul total, ca și în perioada anterioară de programare. În 2011 uh, am avut aceeași cotă de uh, cofinanțare, 22% din buget. Noi ne-am luat un angajament față de această organizație în raportul nostru anterior și am uh, îndemnat organizația să își diversifice sursele de finanțare. Pentru că, de fapt, uh, doar uh, Federația Internațională a Contabilor și Uniunea Europeană alimentau bugetul acestor organizații, deci doar două surse de finanțare dar uh, noi uh, le-am uh, dat ca sarcină beneficiarilor să-și diversifice sursele de finanțare. I-am întrebat dacă s-au achitat de această sarcină și se pare că da. Trec mai departe la propunerea domnului Gigold. Dumneavoastră ați spus că poate ar fi bine să organizăm o audiere în comisia noastră și să participe cele trei organizații pe care le finanțăm din bugetul Uniunii Europene. Mi se pare o idee foarte bună și uh, o putem uh, face. O să discut cu doamna Baul să vedem cum ne putem organiza. Să organizăm audierea. S-a uitat la mine foarte perplex, cred. Nu cred că nu ne rămân bani pentru așa ceva. Domnul Gigol, putem să economisim din cele 58 de milioane pe care le plătim. Putem face o audiere foarte mare, domnul Stolojan. Pentru uh, comisarul Barnier, și pentru domnul Maistad avem o nouă sarcină ca până la finele lui noiembrie să publice un raport, să vină cu un raport în fața Comisiei Econ și să vedem ce ar trebui făcut pentru a îmbunătăți guvernanța acestor organizații. Domnul Gigold a cerut și eu îl sprijin, a cerut ca noul consultant să vină la Econ și să aibă un schimb de vederi cu noi cât mai curând. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Stolojan. Acum să vedem care sunt termenele pentru acest raport. Proiectul de raport va fi prezentat uh, în aprilie. Termenul de amendare este 13 aprilie, dezbaterea amendamentelor va avea loc pe 28 mai, iar votul în comisia noastră va avea loc pe 24 iunie. Votul în plen încă nu a fost fixat. Bun, acestea fiind zise, pentru mâine avem un anunț important. Dialogul pe teme economice cu președintele Eurogrupului, domnul Dieselblom, va avea loc în sala P3C50. Deci 3C50, nu în această sală. O să vă rog să fiți punctuali, să fiți acolo la ora 9 fix, pentru că președintele trebuie să plece la 10.30, după care noi avem uh, programate voturi. Mulțumesc atât, pe mâine dimineață!